Uh, Cred că este momentul să începem reuniunea. Nu mai avem decât două puncte pe ordinea de zi. Primul este punctul 7, semestrul european pentru coordonarea politicii economice. Raportorul este Pervanș Berez, așa că îi dau cuvântul lui Pervanș. Mulțumesc, doamnă președintă. Ați dorit ca această comisie să redacteze un raport de inițiativă cu privire la semestrul european și cred că um, pentru comisia noastră, dar și pentru Parlamentul European, această chestiune a semestrului este una foarte importantă pentru că structurează abordarea pe care Comisia Europeană a inițiat-o prin relansarea dezbaterii privind guvernanța economică. Și în jurul acestui semestru european a restructurat cele șase rapoarte de care se ocupă această comisie. Acest raport de inițiativă în uh, stadiul în care se află, nu își propune să fie un raport pe fond cu privire la conținutul semestrului european, ci se prezintă ca un cadru de referință în care Parlamentul European va trebui să um, înțeleagă conținutul acestui semestru. De asemenea, nu își propune să interfereze cu cele șase rapoarte pe care le cunoașteți. În uh, aceste șase rapoarte se vor regăsi unele dispoziții care trebuie să se regăsească în această arhitectură în construcție. Totuși, acest raport dincolo de competențele Parlamentului European, are ca scop definirea condițiilor în care se poate organiza dezbaterea politică. Pentru că atunci când vorbim despre guvernanță economică, nu putem să vorbim doar despre tehnică, pentru că există și o chestiune de arbitraj de politică economică. Și problema funcționării democratice se pune așadar într-un mod foarte critic. Dacă ne gândim că democrația trebuie să se regăsească în acest semestru, se pune problema articulării între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Și se pune și uh, problema rolului partenerilor sociali. Ori știm că partenerii sociali sunt asociați într-un exercițiu care se numește dialogul macroeconomic și care, până în momentul de față, a fost doar un dialog foarte formal. În ceea ce privește conținutul însuși al acestui semestru, dacă mă uit la cele șase rapoarte pe care le avem în discuție, mă frapează și mă îngrijorează un lucru. Și anume că toată această discuție cu privire la guvernanța economică are loc din cauza dezechilibrelor între Uniunea Monetară, care funcționează pe bază federale încă de la început, și, pe de altă parte, o Uniune Economică, care se bazează în mare parte pe competențe exercitate în statele membre cu o abordare uh, în baza articolului 121 uh, din tratat, care presupune o abordare comună ceea ce reprezenta mai întâi o chestiune de coordonare la început, pare acum o chestiune de supraveghere și de sancționare. Ori nu se poate să existe o politică economică care este doar o supraveghere. Miza este, în primul rând, coordonarea. Și nu vorbesc despre coordonarea supravegherii și sancțiunilor. Coordonarea trebuie să se facă cu privire la evaluarea situațiilor și cu privire la ceea ce vrem să facem, pentru că trebuie să ținem seama de situațiile respective. Din păcate nu văd pe niciun raport raportor uh, aici, dar îi invit pe acești raportori care se ocupă de, de pachetul de guvernanță economică să revizuiască textul și să reintroducă și noțiunea de coordonare, nu doar noțiunea de supraveghere aș vrea să punem și coordonare și supraveghere, dar să nu lăsăm uh, deoparte cu totul uh, coordonarea, pentru că altfel nu vom ajunge nicăieri cu supravegherea. Uh, dacă sancționăm uh, într-una, nu vom crește mm, competitivitatea în Europa. A doua observație semantică pe care aș vrea să o fac se referă la natura exercițiului pe care vrem să îl realizăm. În domeniul monetar, care ține de o abordare care se supune unei duble constrângeri. Pe de o parte este foarte federalizată și pe de altă parte trebuie să se integreze în totalitate în respectarea independenței băncii centrale. Banca Centrală este independentă și nimeni nu dorește să-i pună sub semnul întrebării această independență. Și tocmai de aceea, uh, poate că unii își amintesc în special domnul Garcia Margalio, pentru că era alături de mine la vremea respectivă. Deci atunci când am uh, inventat conceptul de uh, dialog monetar și am făcut asta pentru că nu vroiam să controlăm Banca Centrală pentru că era independentă. Nu cred că putem să transpunem în totalitate termenul de dialog în domeniul macroeconomic, pentru că în domeniul uh, macroeconomic Parlamentul European prin uh, liniile directoare are o altă putere decât de a organiza acest dialog. Iată a doua observație semantică pe care aș vrea să o fac. Sigur că um, aceasta nu corespunde neapărat spiritului pe care vreau să-l aduc acestei discuții. Am vrut doar așa să fac un mic brainstorming pentru a găsi o abordare potrivită. În ceea ce privește calendarul, în același spirit pe care l-am uh, menționat și uh, membrii comisiei știu la fel de bine ca și mine, și anume că ciclul începe cu analiza ciclului de creștere, cu trei anexe. Anexa Strategia 2020, anexa privind um, analizarea sistemului macroeconomic și anexa privind uh, mizele legate de ocuparea forței de muncă. Acest pachet constituie uh, piatra de temelie a acestei politici economice. Și trebuie să definim elementele pe baza cărora statele membre trebuie să-și coordoneze politicile înainte să fie supravegheate și sancționate. și cred că pentru Parlamentul European există o fază foarte importantă. Este faza cuprinsă între momentul în care Comisia prezintă examinarea anuală a creșterii. Și îmi imaginez că aceasta va avea o dimensiune dublă. În primul rând, va examina modul în care statele membre își vor fi realizat acest exercițiu în anul N plus 1 Uh, și va defini strategia pentru anul viitor. Cel puțin așa îmi imaginez eu lucrurile, dar va trebui să verificăm cu comisia. Și există și o perspectivă care va fi validată de Consiliul European din primăvară. Acesta este spațiul de coordonare. După aceea va trebui să mm, vedem cum se vor declina lucrurile la nivelul fiecărui stat membru după Consiliul din iulie, când statele membre uh, își vor fi asumat uh, pactul de stabilitate și creștere și programele naționale de reformă. Dar această fază, până la Consiliul de primăvară, rămâne esențială. Eu nu aș vrea uh, ca Parlamentul uh, să scoată câte o rezoluție a câte unui grup pe aici, pe acolo. Eu cred că trebuie să angajăm un dialog cu Comisia pentru a vedea cum putem să influențăm concret acest proces. Și, de altfel, există o practică dezvoltată de această comisie, dar și de Comisia de Ocupare uh, și aceasta constă în a transforma textele în texte quasi-legislative pe care Parlamentul să le poată negocia cu Consiliul. Și cred că aceasta rămâne o abordare importantă. Dumneavoastră, doamnă președinte, trebuie să rețineți uh, aceste lucruri și mi se pare că înainte de Consiliul de primăvară trebuie să ținem seama de aceste elemente și trebuie să ținem seama și de aspectele de coordonare a politicilor economice. Va trebui să avansăm cu procedurile pentru a promova această idee de coordonare a politicilor economice. În a doua fază a semestrului, după Consiliul de primăvară și după ce statele membre își vor fi uh, integrat programele naționale de reformă în cadrul european, va trebui să aibă loc o conferință bugetară. Și cred că acela va fi un alt moment important. Există, de asemenea, foarte multe detalii în programele legislative și acestea prevăd că atunci când un stat membru este în dificultate, Uniunea Europeană poate interveni ca un spațiu public pentru examinarea acelor situații dificile. Cred că George Papandreou a venit în Comisia CRIS să prezinte situația din țara sa și Parlamentul și-a jucat rolul așa cum trebuia și a reprezentat un spațiu de dezbatere publică la Bruxelles. Nu a fost uh, o punere sub acuzare, din potriva a fost un spațiu de dialog public care uneori ne lipsește. Iată spiritul uh, în care abordez acest raport și vă mulțumesc pentru responsabilitatea pe care mi-ați încredințat-o. Vreau doar să vă spun că din punct de vedere tehnic, Cred că ideea de fond a acestui raport este să, uh, să definim un mandat pentru negocierea unui acord interinstituțional buna funcționare a semestrului european se bazează foarte mult pe capacitatea noastră de expertiză, de oportunitate în modalitatea de intervenție dar presupune ca Comisia să prezinte documentele necesare și să țină seama de ceea ce spunem noi în exercițiile următoare. Iată, doamna președinte, cele câteva uh, observații pe care am dorit să le fac. Sper că nu m-am lungit prea mult, dar așa atât am vrut să abordez în această introducere. Mulțumesc! Thank you very much. Well, I think we have... Mulțumim foarte mult. Cred că avem suficient timp să explorăm acest subiect, să vedem care sunt diferitele opțiuni, diferite direcții pe care le putem urma. Percart, ai cerut cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să îi mulțumesc lui Pervanș Perez pentru prezentarea sa și să fac câteva scurte comentarii pe tema semestrului european în ceea ce privește coordonarea politicilor economice și monetare. Jean-Paul Gozes nu este, din păcate, azi aici, de aceea m-a rugat să intervin eu și să mă exprim pe acest subiect. În opinia mea, iată cum stau lucrurile. Noi, cei de la Parlament, ar trebui cu toții să luptăm pentru ca Parlamentul European și Parlamentele Naționale în acest context să fie consolidate ca funcție, ca rol trebuie să avem un schimb de vederi aprofundat cu colegii noștri din parlamente Naționale, ceea ce se va și întâmpla. Și tocmai de aceea salut ceea ce Pervon Peres a spus pe marginea acestei teme. Provocarea noastră va fi aceea de a reacționa pe viitor pentru a ne coordona politicile economice și monetare. Nu putem pur și simplu să discutăm despre supravegherea uh, politicilor economice și monetare. Nu este de ajuns. Uh, este important ca în acest întreg demers să garantăm independența Băncii Centrale Europene. Este un bun de preț pe care îl avem și cred că în ultimii doi ani am putut să recunoaștem acest lucru ca atare. De aceea, pentru mine personal, dar cred că și pentru grupul nostru politic, acesta este un subiect cheie. Este vorba așadar, despre Banca Centrală Europeană și independența ei. Avem multe întrebări, avem câteva dubii pe care uh, mai trebuie să le dezbatem, să le clarificăm, de exemplu în ceea ce privește relația dintre semestrul european și întregul pachet de guvernanță economică, precum și uh, cu pactul de creștere și stabilitate, mai ales totul privind uh, totul privit prin prisma noului mecanism de stabilitate la nivel european. La nivel european. Iată, acestea sunt subiectele pe care trebuie să le, să le clarificăm în următoarele luni. În fine, ajung și la concluzii și spun că trebuie mereu să avem în vedere obiectivul ultim. Este vorba despre faptul că vrem ca în Europa să avem creștere economică, să crească ocuparea forței de muncă. Și Sub egida acestor uh, scopuri trebuie să încadrăm și semestrul european. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Mai am do- alți doi vorbitori, Vicky și apoi Iose. Vicky, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, Pevanș, pentru intervenția ta. Iată ce constat în propriul meu stat membru, dar cred că este un lucru care se manifestă și în alte state membre. În rândul cetățenilor noștri și în rândul politicienilor noștri, trebuie să se înțeleagă de unde vin banii și încotro se îndreaptă aceștia. Trebuie să garantăm uh, transparența pentru încrederea acestora. Este vorba despre o transparență dată de faptul că trebuie să te bazezi pe niște statistici în care chiar crezi. Iată ceea ce solicită publicul, opinia publică. Este important ca semestrul european să garanteze transparența de care avem nevoie și să ofere garanții opiniei publice. Totul este legat de raportul meu privind supravegherea bugetară. Acolo am analizat uh, Uh, cât de clare sunt previziunile în statele membre, uh, cât de clare sunt datele oferite și așa mai departe și cum se leagă totul de semestrul european. În ceea ce privește independența, trebuie să ne asigurăm de faptul că statisticile obținute pot fi obținute într-o manieră independentă pentru că acestea să fie credibile. Anul acesta am avut uh, reuniuni cu parlamentele naționale și totul a fost extrem de interesant. Am avut o zi și jumătate de reuniuni și știu că uh, președinta noastră a dirijat aceste reuniuni pe, toată, pe tot parcursul acestora. În Parlamentele Naționale ne-au adresat întrebări foarte interesante, precum au făcut-o și eurodeputații. Este puțin păcat că nu au fost mai mulți eurodeputați prezenți la acele reuniuni uh, deosebite. Eu cred că putem să construim pe aceste reuniuni, să purtăm o dezbatere deschisă într-un for deschis. Este important să reacționăm astfel. Cu toții trebuie să ne asumăm rolul în momentul în care vrem să creăm un dialog între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Un alt subiect care trebuie abordat aici și care este important pentru multe state membre și pentru opinia publică este acela că analizând semestrul european se vede că se mizează pe transparență. Dar se pune următoarea întrebare. Câtă transparență mai există când lucrurile ajung la nivel european? Iată, suntem datori față de publicul nostru. Putem să ne certăm pe dimensiunea bugetului european sau nu. Dar eu cred că este de datoria noastră să garantăm o transparență echivalentă la nivel european. Să explicăm de unde vin banii, încotro, încotro se îndreaptă aceștia și, iată, să oferim un exemplu în acest sens. Avem mai multe inițiative europene aici în acest sens pentru a garanta înțelegerea um, și transparența opiniei publice, ca să vadă că acesta este un subiect cheie pentru noi. Mulțumesc, spune președinte. A crescut uh, lista, s-au mai adăugat și alții vorbitori. Deocamdată are cuvântul Iose. Mulțumesc, doamnă președintă. Îi mulțumesc și eu lui Pevonș pentru introducerea pe care a făcut-o. Permiteți-mi să fac câteva comentarii acum. Vreau să intervin pentru a arăta cum putem să îmbunătățim documentul de lucru. Vreau să arăt care este valoarea adăugată pe care Parlamentul poate să o confere pachetului în discuție. O să încerc să-mi organizez gândurile cât mai bine cu putință. Toată lumea știe că semestrul european este o idee a președinției belgiene care a trecut pe la Consiliul de Ministri și care reprezintă o, o legislație soft. Ministrii de uh, Finanțe și Economie joacă un rol foarte important aici, ținându-se cont de faptul că Parlamentul European poate interveni în întregul demers, deși deocamdată nu a făcut-o. Pentru a evita probleme, cred că trebuie să plasăm uh, semestrul european în cadrul tuturor măsurilor ce țin de guvernanța economică. Să îndepărtăm uh, semestrul european din pachetul actual pentru a evita o criză precum cea prin care tocmai am trecut. Semestrul european nu se încadrează perfect măsurilor despre care am discutat noi până acum. Sigur că trebuie să avem o linii directoare economice, trebuie să avem un proces de follow-up, însă câteodată există interferențe cu pachetul Europlus. Se repetă anumite lucruri. Trebuie să vedem cum anume putem să rezolvăm această problemă cu mecanismele de salvgaldare pe care le avem la ora actuală. A trecut suficient timp ca să ne dăm seama că lucrurile nu au mers prea bine. Consiliul European a trebuit să reducă condițiile pentru Grecia, lucru pe care a trebuit să-l facă mai apoi și pentru Irlanda. Irlanda, într-adevăr, a încercat să ajungă la o oarește consolidare fiscală fiindcă pur și simplu se afla în situația de a avea o datorie crescândă și de a nu putea să mai înregistreze creștere economică, lucru care s-ar fi, ar fi rezultat în insolvență. Pachetul de salvgardare are aceleași probleme ca și mecanismul provizoriu uh, de salvgardare. Cancelarul Merkel s-a referit la aceste probleme pentru prima dată când a, s-a referit la implicarea actorilor privați în uh, finanțarea pachetelor de salvgardare. Băncile centrale au spus că o declarație de acest gen nu ar face decât să sporească volatilitatea pieței. Și într-adevăr s-a dovedit că este adevărat. S-a spus că lucrurile vor fi analizate caz după caz. S-a spus de asemenea că acest lucru se va întâmpla din 2013 încolo. Dar lucrurile sunt puțin contradictorii, fiindcă s-a spus, la, uh, s-a spus totodată că totul se va linia liniilor femei, lucru care iarăși este o pură contradicție. De ce am spus acum că lucrurile nu sunt chiar așa cum ar trebui să fie, mai ales ținându-se cont de 2013? Pentru că după 2013 vom vedea foarte clar uh, că nu există durabilitate la nivelul finanțelor publice și se va discuta iarăși despre insolvența unora, lucru care va afecta situația obligațiunilor emise înainte de 2013. Dacă statele membre nu pot să plătească noua datorie, evident că nu pot să plătească nici vechea datorie. Deci este un cerc vicios. Și apoi, în ceea ce privește criteriile femei, apar alte probleme. Există un singur caz în care femei a putut să restructureze datoria uh, Asta s-a întâmplat în Argentina. Argentin, Argentina a spus Fondului Monetar Internațional că va putea plăti fără probleme. Același, nu se aplică aceeași regulă um, obligațiunilor private, fiindcă a rămas în continuare marja aceea de 75% care trebuie achitată. Însă, de data aceasta, Argentina și-a devalorizat moneda. Însă, țările despre care discutăm acum aici la nivel european nu mai pot să recurgă la asemenea acțiuni. Și care este celălalt minus al pachetului final de salvgardare? Nu există o definiție completă a restructurării datoriei, lucru care este foarte nefavorabil pe piață, fiindcă piețele au nevoie de formulări clare, ceea ce lipsește la ora actuală. Cred că în acest context ar trebui să primim un răspuns politic de la guvernele naționale în funcție de ceea ce oferă semestrul european. Asta mai ales când se iau decizii privitor la restructurarea datoriei publice. Înainte de a da curs un acest, ă, astfel de, unui asemenea mecanism, trebuie așadar să fie întreprinse aceste acțiuni. Și apoi, restructurarea datoriei trebuie să se alinieze rezoluției ă, privitor la criza băncilor. Așadar, dacă avem un pachet de salvgardare unde este stipulată restructurarea datoriei, este evident că va exista un impact asupra activelor în momentul în care analizez coeficiența capitalului. Așadar, avem nevoie de un model, însă problema este că acest model deocamdată nu este foarte bine profilat și nu a fost gândit prea în detaliu. De aceea există acum aceste interfețe. Noi, cei de la Parlament, trebuie să analizăm designul final, trebuie să analizăm obiectivul ultim, să analizăm semestrul, să analizăm mecanismul provizoriu, să analizăm mecanismul final și să analizăm mecanismul impus prin rezoluția privitor la, privitoare la criza bancară. Dacă nu știi încotro te îndrepți, atunci niciodată nu vom avea uh, câștig de cauză. Cel puțin așa se spune. Președinta, sunt de acord cu multe din cele spuse de vicepreședinte. Datoria este cea mai mare problemă. Este problema cea mai mare acum și trebuie să o analizăm îndeaproape pentru a vedea cum uh, ne planificăm uh, măsurile pe viitor. Liam are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să îi mulțumesc lui Parvanș pentru că a insistat în legătură cu un punct esențial și anume coordonarea politicilor economice cu privire la care începe să prindă contur această supraveghere. Am citit liniile directive, am citit amendamentele propuse de diversi participanți la pachetul acesta de guvernanță și am sentimentul că suntem pe cale să ne interzicem orice capacitate de reacție în materie de coordonare a politicilor macroeconomice. Să vă explic ce vreau să spun. Sentimentul pe care îl dă lectura directivelor și amendamentelor este că suntem pe cale să consolidăm sau chiar să sanctificăm caracterul prociclic al politicilor economice care s-au instalat în Europa de ceva timp încoace. Caracterul prociclic al politicilor economice semnifică faptul că interzicem de acum încolo să reacționăm în funcție de conjunctură. Acest lucru e important pentru că conjuncturile din diverse țări nu sunt aceleași și, în general, conjunctura europeană din prezent nu este o conjunctură adecvată pentru politicile de consolidare bugetară dacă privim nivelul de utilizare a capacităților de producție. Mi impresia că repet de fiecare dată când iau cuvântul același lucru, dar suntem între 6 și 8 puncte sub nivelul normal de utilizare a capacităților de producție, ceea ce înseamnă că o supraveghere sporită a politicilor bugetare pe care am dori în mod exces, să fie excesiv de riguroasă, e vorba de politici de austeritate, acesta ar avea un impact uh, dăunător asupra conjuncturii și ar risca chiar să nu reducă deficitele. În legătură cu ce tocmai a spus domnul Garcia Margaio, subscriu întru totul la ideea că ar trebui să fie pe agenda acestui semestru european restructurarea datoriilor, pentru că atunci când privim cauzele creșterii datoriilor, trebuie să privim dincolo sau sub nivelul mării pentru a vedea și partea ascunsă a icebergului. Ne dăm seama că nu cheltuielile au uh, explodat, uh, încasările au scăzut în toate țările europene, pentru că țările europene uh, n-au avut politici fiscale care au uh, săpat la acest deficit. Dacă ne gândim doar la cazul Greciei, unde guvernul Papa Andreu a moștenit o situație a cărui răspundere nu-i revenea lui și sau alte guverne au comis erori în atâta chestiunea restructurării datoriilor devine absolut de neocolit. Un ultim punct, coordonarea politicilor economice nu este doar a politicilor între statele membre, ci și ce se numește în engleză policy mix, coordonarea politicilor bugetare și politicilor monetare. Și în această privință, Pervon și-a subliniat și o altă problemă cheie, raportul dintre politica bugetară a statelor membre și politica monetară a băncii centrale. Regret să spun că dialogul monetar cu BCE a devenit un dialog al surzilor. Să vă dau două exemple ratele dobânzii. Singurul instrument în prezent de acțiune asupra conjuncturii macroeconomice a devenit politica monetară. În politice bugetare, care sunt uh, supuse în sens restrictiv. Președintele BC ne-a anunțat uh, săptămâna trecută, ne-a anunțat la cele mai recente dialoguri monetare că va exista o transformare mai severă a acestei politici. În contextul actual, o bună coordonare a politicilor economice ar fi presupus să putem să discutăm și celălalt subiect. Un al doilea punct, uh, tot cu privire la datorie, i-am propus ideea de a ști dacă există o relație de cauză-efect între oprirea de achiziționare de datorie greacă pe piața secundară și creșterea datoriilor sau creșterea ratelor dobânzii la 15% pentru Grecia nu ne-a răspuns și nu putem uh, să renunțăm la implicarea BCE dacă vrem să restructurăm datoriile anumitor țări și dacă vrem o bună combinație de politici, un bun policy mix în Europa. Cred că raportul doamnei Beres este ocazia de a ridica toate aceste probleme care sunt tabu acum pe scară europeană. Președinta, nu cred că Parlamentul refuză să discute aceste chestiuni. Cred că suntem în primul rând. Sven acum. Da, <clears throat> nu știu de ce. Da, doream doar să uh, subliniez câteva puncte suplimentare. Un lucru este că dacă ne uităm la programele naționale de reformă care au fost deja prezentate, au calități care diferă. Calitatea lor diferă. Ar trebui să examinăm acest lucru pentru că unele nu sunt uh, la înălțimea sarcinii și e ceva care trebuie să ne îngrijoreze și dacă acest proces nu e tratat cu seriozitate, indiferent ce ne propunem, nu o să reușim. Un al doilea punct pe care aș dori să-l subliniez este faptul că am convenit cu privire la cinci obiective cheie și niște inițiative emblematice. Important ca acest proces să nu se limiteze doar la o strategie de creștere, ci să urmărească o abordare cuprinzătoare a obiectivelor. Știu că argumentele pe care le-am dat aici, cât de multe obiective să ne propunem, dacă mai e operațional sau nu, dar e clar că exploatați dacă nu există acest element, atunci nu o să fie de ajutor pentru nimeni. Și singurul indicator nu este doar să judecăm care este calitatea politicilor publice dragul meu coleg am știe exact la ce mă refer. A fost și o conferință telefonică foarte interesantă între Bundestag și membrii pachetului de supraveghere economică cu câteva zile în urmă. Poate pentru a avea o participare la nivel mai înalt din partea Parlamentelor Naționale, ar trebui să încercăm să propunem mijloace de genul videoconferințelor pentru a permite o participare reală a persoanelor pertinente din diversele comisii de pe plan național atunci când elaboram acest proces, pentru că avem o problemă. Noi toți spunem că a fost o știință bună aici, dar n-au fost suficienți participanți. Sunt de acord și eu tratez cu seriozitate. Bun, aveți dreptate. Problema este, pe de altă parte, dacă ne uităm la participarea parlamentelor naționale, Mm, au fost așa zis și suspecți obișnuiți, cei mai uh, obișnuiți să la curent cu politica europeană, dar ca să avem rezultate obligatorii trebuie să participe oameni care au cea mai mare influență în parlamentele respective. Deci ar trebui poate să încercăm să avem o procedură pentru a elabora raportul împreună cu membrii Parlamentelor Naționale, pentru că vedem tot mai mult o concurență tăcută, tacită, nu doar între guvernele statelor membre și Parlamentului European, ci un sentiment de mm, jenă, de relație neplăcută între Parlamentele Naționale și noi. Și ca să evităm așa ceva, ar trebui să construim o cooperare strânsă în acest proces. Și în ultimul rând, în întregul proces al acestui semestru, trebuie să ne asigurăm că partenerii sociali și alți factori de interes uh, își fac glasul auzit, ceea ce va asigura că face parte din întregul proces. Deci aștept uh, cu nerăbdare pervon și dragi colegi să colaborăm, insistând că creșterea economică e frumoasă și importantă, dar trebuie să se facă în cadrul, în limitele egalității sociale și ce ne permite planeta să facem. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. V-aș putea spune că Parlamentul uh, depune la eforturi a reușit să facă niște videoconferințe cu parlamentele naționale. S-a discutat și la conferința președinților de comisii parlamentare. Vom vedea la ce se ajunge. Domnul Șântes. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπόρεσα να είμαι εγκαίρος στη συνεδρίαση, στην έναρξη και να... Mulțumesc, doamnă președinte. Din cauza unor probleme de trafic, nu am putut să fiu de la bun început aici. De aceea nu am auzit prezentarea doamnei Berez. Dar sunt sigur că a fost foarte bună. Această discuție importantă ne permite să exprimăm diferite idei, să avem un schimb de vederi. Mâine și poi mâine, premierul Elen va vorbi în fața Parlamentului Elen, în fața poporului și va Uh, prezenta un nou pachet de măsuri în valoare de 25 de milioane de euro pentru ca Grecia să poată aborda problema datoriei publice. O să fie măsuri foarte stricte, este foarte clar acest lucru. O să scadă salariile, o să scadă subvențiile. Deci, din punct de vedere obiectiv, foarte obiectiv, măsurile vor fi extrem de severe. Care este motivul acestor măsuri? Prognoza veniturilor nu s-a adeverit. Și a mai fost și o problemă menționată deja de colegii mei. În Grecia, precum și în alte țări, s-a întâmplat următorul lucru. Datoria devine incontrolabilă. Nu este o problemă ce ține de cheltuieli strict, ci este o problemă și de veniturile la stat. De aceea, de mai mulți ani, uh, se, există o politică fiscală care face ca în Grecia, spre exemplu, să există o invitație la evaziune fiscală. Trebuie să spun că în Grecia noi suntem singurul partid politic care a insistat asupra faptului că Grecia nu ar fi trebuit să preia Jocurile Olimpice din cauza situației economice, dar nimeni nu ne-a ascultat pe atunci. Și acum iată că temer, temerile noastre s-au adeverit. Deci este foarte greu să găsim o soluție. Am văzut, de asemenea, că atunci când ne concentrăm pe datoria publică și pe cauzele crizei economice, atunci automat ajungem pe drumul greșit măsurile avute în vedere, acum, de exemplu, discutăm de semestrul european ca măsură, cu toatele sunt puse sub semnul întrebării, fiindcă nu știm exact dacă vor avea rezultatele scontate. Mă refer aici la faptul că implementarea semestrului european ține de o chestiune constituțională la nivel național, fiindcă dacă Uh, parlamentele naționale nu vor mai avea prerogativul de a vota bugetul, dacă totul va fi controlat din exterior, atunci nu va mai exista posibilitatea de a dezvolta politici alternative. Raportul colegei noastre mă face să merg cu gândul la pachetul Europlus cu obligațiile sale. S-a solicitat ca pachetul Europlus să fie inclus în Constituție sau să devină obligatoriu din punct de vedere juridic. Eu consider că aici este pusă sub semnul întrebării legitimitatea și democrația. Consider că prin astfel de măsuri, criza economică și financiară nu va fi depășită. Sigur că sunt pentru coordonări ale politicilor fiscale, însă acest lucru trebuie să uh, existe dacă se îndeplinesc trei condiții. Odată, problema datoriei trebuie să fie recunoscută ca atare, ca problemă generală, fiindcă nu se referă doar la uh, câteva țări. Este vizată, spre exemplu, și Portugalia. Este o problemă europeană, motiv pentru care trebuie să găsim uh, soluții europene. Apoi, în al doilea rând, pactul de creștere și de stabilitate se îndreaptă împotriva societății, împotriva creșterii. Practic promovează uh, recesiunea. prognozele de creștere sunt de minus 6 în uh, Grecia. Așadar, ce venituri se mai înregistrează într-o asemenea recesiune și ce probleme vor putea fi rezolvate pe viitor. Este un cerc vicios de-a dreptul. Problema, aceasta este problema cu pactul de stabilitate. Și apoi mai avem o problemă cu pachetul de guvernanță, uh, de e-governance, de guvernanță electronică. Se dorește reducerea mijloacelor financiare prin acest pachet. Și acum revin la ceea ce am spus la început. Este important uh, să facem modificări structurale uh, care să fie încadrate în pilonul 2 al guvernanței economice. Avem uh, aici exportul care nu devin, uh, care nu țin de, avem cheltuieli, mă scuzați, care nu țin de voința statului și tocmai de aceea mi se pare că este sfidată puțin uh, logica lucrurilor, pentru că la urma urmei problema nu se limitează la Grecia. Tocmai de aceea ar trebui să avem o Europa care să se axeze într-adevăr pe această criză europeană. Și să nu uităm că totul ar trebui să fie făcut în numele solidarității. Mulțumesc! Mulțumesc, Eduard, acum. Da, mulțumesc. Cred că ce avem deocamdată este că țările care se confruntă într-adevăr cu problemele pompierii devin uh, experți în mers cu aceste probleme. Portugalia, Spania, Grecia, Italia, Irlanda. Aceste țări sunt cele mai tăcute pentru că sunt prea speriate ca să mai vorbească din cauza faptului că piețele internaționale putea să facă asta sau cealaltă. Asta ar trebui să ascultăm sau să în loc să-i ascultăm pe ceilalți care sunt nepătați și sunt moralizatori. Citeam recent pe Smaghi de la Banca Centrală care spunea că contribuabilii merită să plătească pentru că ei au numit organismele de reglementare sau pe conducătorii care aveau acest tip de reglementare care la rândul lor a ajutat uh, băncile să facă ce vor, cum se spune, șoaie și joacă pe masă când pisica nu e acasă și banca, aș spune că a avut o atitudine foarte conservatoare, ca să nu spun mai mult, și nu e de ajutor la identificarea unei soluții. Sunt de acord cu antevorbitorii care spuneau că trebuie să dăm dovadă de flexibilitate. Nu atât flexibilitate cât să avem mai multe uh, căi de ieșire în majoritatea sistemelor. Majoritatea căilor de ieșire din trecut s-au închis, inclusiv de valorizare. Dar ar trebui să căutăm mai multe căi de ieșire, să nu avem un sistem uh, rigid așa cum e cel pe care îl planificăm sau preconizăm cu acest pachet de guvernanță. N-aș putea să prevăd că el în sine ne va scoate din problemele și dificultățile actuale. Președinte, mulțumesc. O să mai fac câteva comentarii pe baza celor spuse domnul Șinte, dacă în semestru îndepărtăm puterile parlamentelor naționale, pe parcursul discuțiilor pe care le-am avut când parlamentele naționale au fost aici, unele au comentat în anumite că era viceversa. Pentru prima dată au simțit că participă la un proces în derulare la nivel european. Și deci cred că asta e linia pe care va trebui să încercăm să o întărim pentru a exista acest sentiment de apartenență, de proprietate la nivel național în legătură cu tot ce se petrece. Cred că asta trebuie să spun, pentru că sunt de acord cu multe alte elemente care au fost afirmate aici, anume că în pachetul de guvernanță economică, există multe elemente bune care se să prevină să revenim la o astfel de dificultate pe viitor. Măsuri, e sigur, avem nevoie de măsuri ca să ieșim din aceste dificultăți, în special pentru țările care se confruntă cu dificultăți și, de fapt, nu vom reuși să le aducem înapoi pe drumul durabilității dacă tot ce facem nu este decât să uh, Um, le facem să plătească mult mai mult. Pervonș, sunt convinsă că vrei să iei din nou cuvântul. Vrei să auzi ceva și din partea comisiei? Da, bun. Dacă comisia are ceva de spus, eventual să ne spună unde suntem cu actualul semestru și apoi pervanș. Uh, thank you, Madam Chair. Just a couple of brief... Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva comentarii scurte. Cred că este important uh, să ne concentrăm pe natura semestrului european. Acesta nu se referă doar la supraveghere, ci și la coordonare coordonare care se bazează pe un set de politici stabilite în um, strategia Europa 2020, se bazează pe linii de politică largi și pe liniile directoare privind ocuparea forței de muncă. Deci este vorba totuși de o abordare coordonată macroeconomică, așa cum se ilustrează în liniile directoare. Este important de asemenea să subliniez că supravegherea nu este un instrument hard, ci un instrument soft. Totuși, poate fi îmbunătățită și de aceea abordarea semestrului european, așa cum o vede Comisia, este să fie îmbunătățită în două moduri trebuie să avem o abordare integrată a politicilor de economie și a politicilor de ocupare și trebuie să avem o abordare coerentă a acestor politici, dând o pondere egală obiectivelor stabilite de aceste linii directoare. Și în al treilea rând, aș vrea să subliniez că dincolo de semestrul european și dincolo de supraveghere, există și mecanisme de punere în aplicare Povestea nu se oprește la un raport al Comisiei sau al Consiliului cu privire la programele naționale de reformă, ci continuă cu recomandări adoptate de către Consiliu și evaluări ale conformității cu aceste recomandări. Aceste lucruri se întâmplă în afara contextului semestrului european. Și aceasta trebuie să devină o modalitate robustă prin care să ne asigurăm că există coordonare, supraveghere integrată și punere în aplicare a recomandărilor adoptate de Consiliu cu privire la Uniunea Europeană în ansamblul său, cu privire la zona euro și cu privire la conduita statelor membre individuale. Aș vrea de asemenea să menționez că semestrul european trebuie să fie într-adevăr privit într-un context mai larg. Este un instrument conceput să ne ajute să ieșim din criză și să îmbunătățească echilibrul dezvoltării politicii economice în viitor. Și de aceea este bine să privim semestrul european ca un instrument dintr-un context mai larg de mm, intervenții propuse de comisie pentru ieșirea din criză. Vreau să subliniez că Comisia este în continuare angajată să colaboreze cu Parlamentul și cu raportoarea pentru a defini uh, rolul acestui Parlament în conformitate cu tratatul. Comisarul și mm, președintele Comisiei au uh, reiterat angajamentul nostru de a mm, asigura un rol adecvat al Parlamentului nu doar în semestrul european, ci și în uh, legislatura aferentă. Și vom continua să colaborăm cu raportarea dumneavoastră pentru a realiza aceste obiective. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Pervanș! Eh, Mulțumesc. Cred că ați avut dreptate să dați cuvântul Comisiei întâi, pentru că a contribuit foarte mult la această dezbatere și a reafirmat uh, ceea ce constituie lip service. Cred că trebuie să fim atenți la rolul acestei instituții. Vă mulțumesc foarte mult pentru această contribuție și cred că cu ajutorul acestui raport vom putea să depășim un pic acest stadiu de mm, luare la cunoștință a mizelor pe care le presupune semestrul european. Când mă întorc în țara mea, oamenii discută și înțeleg cât de cât ce se întâmplă. Înțeleg că bugetele statelor membre vor fi total determinate sau supra determinate în afara dezbaterii democratice și atunci se întreabă ce, ce rămâne din câmpul politic național. Deci problema democrației nu înseamnă să inventăm sau să imaginăm un rol pentru Parlamentul European sau pentru Parlamentele Naționale. Microfonul vorbitoarei s-a întrerupt. vorbitoarea. Microfonul, în mod oficial, ar trebui să funcționeze. În fine, le mulțumesc foarte mult colegilor pentru contribuția lor. Înțeleg că unele contribuții se referă la conținutul politicilor și măsurilor care vor fi instituite și nu se referă neapărat la conținutul acestui raport, care este un raport de procedură. Dar, totuși, acest raport uh, va mm, reflecta și funcționarea democrației și de aceea cred că este util. În ceea ce privește observațiile mele preliminare, uh, Aș vrea să mai adaug uh, două lucruri pe care nu am avut timp să le menționez mai devreme, dar care sunt importante pentru dezbaterea noastră. În primul rând, Parlamentul European a anunțat un studiu în care un institut uh, extern va analiza uh, cum stau lucrurile pentru a avea uh, un, o substanță pentru raportul nostru. Vom analiza produsele sau rapoartele care sunt transmise comisiei, pentru că vrem să avem o bază de lucru comună. În același spirit, acest institut va analiza modul în care se realizează discuția bugetară în statele federale sau confederale. Una dintre mizele noastre este aceasta și anume atunci când avem entități suverane care își gestionează propriile bugete, cum putem să facem o entitate colectivă la un nivel uh, agregat. Există și o a doua chestiune care se referă la termene. Înainte ca Comisia să inventeze acest concept de semestru european, deja aveam această problemă cu termenele limită la vremea respectivă noi aveam marile orientări politice și liniile directoare și deja ne smulgeam părul din cap pentru că nu știam când să intervenim și cum să intervenim pentru a obliga Consiliul să țină cont de ce avem noi de spus. Și acum va fi și mai rău, pentru că dacă vrem ca democrația să funcționeze, ar trebui ca parlamentele naționale să poată examina planurile de reformă înainte ca guvernele să le transmită la Bruxelles, dacă vrem ca acest proces de apropiere să funcționeze. Ori guvernele nu pot să redacteze aceste planuri oficiale de reformă decât după Consiliul European de primăvară. După aceea, Comisia va trebui să le examineze și să le valideze la Consiliul de vară. Vă dau doar calendarul din acest an. Anul acesta, Comisia Europeană va valida recomandările pe țări pe 7 iunie, după aceea vor ajunge în Consiliul EPSCO pe 17 iunie, în ECOFIN pe 21 iunie și în Consiliul European pe 24 și va trebui ca parlamentele naționale să cunoască mai bine dispozitivul și și noi să ne găsim locul nostru. Deci cred că această chestiune de calendar și de mobilizare a momentelor oportune este extrem de importantă. Deci noi trebuie să fim foarte punctuali, să fim foarte țintiți, pentru că dacă mm, nu suntem disciplinați, nu vom face nimic bine și va trebui să știm când intervenim și în ce uh, domenii. Vicky Ford nu mai este aici, poate îi va povesti cineva ce îi voi răspunde cu privire la independența statisticilor. Statisticile independente de calitate sunt foarte importante, dar acestea nu pot să facă politica. Asta pe de-o parte. Și pe de altă parte, dar chiar îmi pare rău că Vicky Ford nu mai este aici. Pentru că pe mine mă preocupă foarte mult acest lucru de foarte multă vreme și văd că nu revine într-un mod foarte puternic în dezbatere. Și aceasta se referă și la preocuparea lui Sven Giegold. Uh, semestrul european nu este ceva abstract. Este o chestiune care are o ierarhie și o coerență și trebuie să organizăm această coerență. Iar, în mod normal, uh, piatra de temelie a acestei coerențe este Europa 2020. Aceasta este cheia. Ori Europa 2020 nu poate să reușească singură doar cu bugetul Uniunii Europene. Nu funcționează așa. Dar atunci când statele membre își prezintă bugetele, trebuie să își să furnizeze date bugetare și trebuie să ne ajute să vedem cum bugetele lor contribuie la realizarea acestor obiective strategice ale Europa 2020. Nu este complicat. De fapt, ba da, este complicat, pentru că nu am văzut niște evoluții determinante în această privință. Se spune că educația este elementul esențial. Și îmi cer scuze că ies un pic din contextul semestrului european, dar vreau să vă conving că în raportul doamnei Vicky Ford trebuie să obligăm statele membre să ne prezinte ceea ce contribuie la strategia europeană din bugetele lor. referitor la observațiile colegului nostru Garcia Margalio. Dumnealui a vorbit despre linii directoare și așa mai departe. Eu m-am bătut și m-am zbătut întotdeauna pentru aceste linii directoare privind uh, ocuparea, dar aceste instrumente nu mai există. Uh, și atunci când Comisia Europeană a adoptat examinarea anuală de creștere anul acesta, în care propune diminuarea salariilor și alte lucruri foarte interesante, nu a considerat că este util să corecteze marile orientări economice și liniile directoare de ocupare. A spus că sunt compatibile. Deci, până la urmă, este vorba de un exercițiu democratic, formal, care nu ține cont de realitățile uh, de la an la an. Deci uh, există tratatul care stabilește competențele Parlamentului, dar haideți să ne adaptăm la uh, măsurile aplicate de comisie și examinarea anuală de creștere va fi elementul esențial și nu liniile directoare privind ocuparea. Dar oricum se mai aud aceste lucruri în uh, discuțiile comisiei. Sven Giegold vorbea despre cele cinci obiective cheie și articularea cu uh, examinarea creșterii. Și am spus deja câte ceva despre acest lucru și îi împărtășesc preocupările și sunt de acord că există și niște consecințe de care va trebui să ținem seama. Referitor la ceea ce a spus Eduard Schicluna, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, pentru că aceasta nu face decât să confirme importanța uh, contribuției lui uh, premierului Papandreu, care a atunci când a venit să prezinte situația, pentru că aceasta ne permite să ieșim din această stare de tăcere și uh, ne permite să nu ne mai arătăm cu degetul unii pe ceilalți, ci să ne asumăm cu toții responsabilitățile. Uh, cei care sunt uh, arătați cu degetul uh, nu pot să iasă din această situație decât dacă își asumă responsabilitățile și decât dacă se activează mecanismul de solidaritate. Și acesta este un element esențial pe care va trebui să îl ținem uh, de care să ținem cont dacă vrem ca semestrul european să fie un succes și nu doar o succesiune de activități de supraveghere. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, foarte mult. Calendarul propus calendarul propus, așadar, prezentarea proiectului de raport pe 14 iunie, termenul pentru depunerea amendamentelor pe 21 iunie, discuția amendamentelor pe 11 iulie, vot în comisie pe 12 septembrie și plenara, prima plenară din octombrie. Și ar trebui să avem timp să explorăm toate aceste idei bune pe care le-am discutat. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Ultimul punct de pe ordinea de zi este punctul 8, subscrierea de către Uniunea Europeană a unor acțiuni suplimentare la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Și se pare că eu sunt raportor. Raportul este foarte scurt și la obiect, pentru că propun să pentru că se propune majorarea capitalului cu 50% de la 20 de miliarde de euro la 30 de miliarde de euro. Scopul este să permitem uh, Uniunii Europene să subscrie acțiuni suplimentare la capitol, capitalul social al BERD proporțional cu participația la capital a Uniunii Europene. Motivul pentru care, această, pentru care se propune această majorare de capital este că banca a răspuns la efectele crizei și consideră uh, că a existat un impact semnificativ ca urmare a crizei asupra domeniilor sale operaționale. De aceea, banca dorește să atenueze în continuare efectele crizei prin operațiunile sale și această majorare de capital îi va permite să își realizeze obiectivele. Concluzia mea este că aceasta a fost o propunere bună, necontroversată și de aceea am aprobat-o și recomand această majorare și colegilor. Nu știu dacă dorește cineva să intervină pe acest subiect. Văd că nu. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 aprilie. Vă rog, Sven, să vă spun care este propunerea. Termenul pentru amendamente 19 aprilie, analiza pe 24 mai, vot tot pe 24 mai. Și uh, vrem să ajungem în plenară în iulie. Sven, da, aș vrea doar să vă supun atenției câteva chestiuni. Am... Uh, văzut care au fost efectele crizei economice și am constatat lipsa de coerență economică în Uniunea Europeană. De aceea este necesar să avem structuri bancare precum Berdul și Banca Europeană de Investiții. Dacă evaluăm însă comportamentul lor, vedem că Uh, foarte multe aspecte nu sunt în concordanță cu obiectivele noastre privind clima. Au investit în structuri uh, bazate pe uh, combustibili fosili în Mongolia, în România, în Kazahstan, în Slovenia și ar trebui să ne întrebăm dacă ar trebui să punem, să pompăm bani în această structură fără să ținem seama de consecvența politicilor lor cu obiectivele generale ale Uniunii Europene, inclusiv țintele 2020. 2020. Prin urmare, cred că Parlamentul ar trebui să profite de această ocazie pentru a ridica aceste probleme și pentru a se asigura că banii suplimentari nu sunt folosiți pentru a lucra mai mult într-o direcție care este împotriva obiectivelor generale ale Uniunii Europene. În al doilea rând, sigur că avem o structură dublă, BERD și BEI. Nu este logic să avem aceste două bănci. Știu că există structuri de acționariat diferite, dar sunt și foarte multe suprapuneri și cred că aceste suprapuneri ar trebui abordate. Am sugera amendamente la raport pentru a ne angaja într-o negociere, astfel încât să ne asigurăm că Berdul va fi uh, dizolvată până în 2015 și să se creeze o structură în cadrul BEI care să fie mai eficientă și mai democratică. Pentru că Uh, în BEI uh, avem uh, o mai mare eficiență decât în BERD și cred că ar trebui să urmăm acest proces. De aceea avem nevoie de bănci publice suplimentare pentru a asigura investiții adecvate. Dar vrem ca aceste investiții să fie durabile și nu vrem să continuăm cu această structură dublă a celor două bănci care operează în mare parte în aceeași direcție aș aprecia dacă am putea să ne punem de acord asupra unei uh, linii care să meargă în această direcție. Mulțumesc! Thank you for that. I... Mulțumesc, Sven. Nu știu dacă este cineva din partea comisiei. Cred că da. Poate că ne poate oferi comisia câteva detalii. Dar mai întâi uh, colegul nostru, domnul Streșar. Mulțumesc, doamna președintă. O să încerc să respect recomandarea dumneavoastră finală în care se stipulează că propunerea nu este una prea dificilă. În ceea ce privește Baird, din câte știu eu, uh, analizând istoria acestei bănci, am constatat că fosta Cehoslovacia a utilizat la începutul anilor 90 uh, investiții de la BERD. Și am încercat să văd ce succes a avut această bancă pe atunci. În mod absolut surprinzător, aproximativ mm, aproape 90% și asta poate oferă un răspuns domnului Gigold, deci aproape 90% din investițiile BERD în Cehoslovacia au fost pentru investiții străine din Occident. Deci, iată una dintre posibilitățile de a interveni pentru a ajuta mediul de afaceri eh, european în țările menționate. Eu cred că ar trebui să fim puțin precauți acum în uh, timpurile acestea de consolidare fiscală. Trecem, uh, tre- trăim într-o eră a realităților fiscale. O creștere cu 50% este ceva enorm. Să nu uităm că ar trebui să vedem dacă nu cumva este prea mult și în al treilea rând, vreau să mă refer la viitor și la viitoarele investiții BRD. Vreau să discut despre modul în care parlamentele naționale vor fi implicate, consultate în uh, procesul decizional. Asta pentru a decide ce investiții se fac, uh, în ce măsură. Iată care au fost comentariile mele succint. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte. Dau acum cuvântul comisiei. Noi tindem să spunem că nu există consecințe bugetare pentru că, iată, banii aceștia sunt în acțiuni, dar de cele mai multe ori nu putem să garantăm totul peste tot pretutindeni în lume. Vicky, ai dorit și tu să intervii? Foarte pe scurt, Sven a vorbit despre BERT și BEI, dar am înțeles că acționaratul are structură diferită. Poate că ați putea să vorbiți despre acest subiect, fiindcă BERD nu este, doar, uh, nu este o bancă doar cu acționariat uh, european. Alte întrebări? Spune președinta pentru a da în fine cuvântul comisiei. Sven, vreau să înțeleg cum justificați faptul că în ceea ce privește foaia de parcurs pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, vrem reduceri cu 80% și totodată avem această bancă care investește în contradicție cu aceste obiective. Aș dori un răspuns clar. Mulțumesc. Bine, spune președinta. Fiindcă tot am menționat astăzi Argentina, mi s-a spus că Uneori mi s-a spus că Argentina nu a plătit datoria la BEI, deci iată că se întâmplă. Comisia. Mulțumesc. Permiteți-mi să răspund întrebărilor uh, adresate. În ceea ce vește creșterea capitalului. Guvernatorii au luat o această decizie pentru a face față nevoilor rezultate în urma crizei. Și s-a dorit menținerea capitalului economic pentru a, men a menține ratingul AAA necesar pentru investiții. Deci, iată, este o creștere capital condiționată care va fi revizuită la finele perioadei curente pentru a vedea dacă într-adevăr această creștere trebuie să fie menținută sau dacă o parte din capital va fi returnat. Pe bună dreptate ați spus că această Uh, creștere de capital se referă la ambele tipuri de capital menționate. Uh, atât uh, cele care necesită rambursarea, cât și cele care necesită conversia rezervelor. A spus dumneavoastră, într-adevăr, că dumneavoastră, doamnă președinte, v-ați referit deja la aceste aspecte care sunt mai degrabă pur teoretice. În ceea ce privește interfețele dintre BI și BRD, aș dori să mă refer la două aspecte. Cred că cele două instituții au fost create în momente diferite pentru a răspunde unor nevoi diferite. BI este în continuare o bancă care acționează în proporție de 90% în statele membre, este mai degrabă o bancă de investiții, investește în proiecte de infrastructură și așa mai departe, pe când BERD uh, a fost creată pentru a sprijini țările din Est pentru a avea o uh, tranziție mai ușoară către economia de piață. Este orientată mai degrabă către sectorul privat. Așadar, iată care este diferența la nivelul structurii și politicilor implementate. Dar, pe bună dreptate, ați uh, spus că există câteva interfețe în anumite state membre, în anumite țări, și de aceea cele două instituții au semnat un memorandum de înțelegere pentru uh, a nu mai exista aceste interferențe, pentru a coopera mai bine pe anumite proiecte și pentru a evita concurența. Nu sunt eu expert pe probleme climatice, însă consider că BERD a crescut masiv investițiile în uh, proiecte de mediu și în proiecte de eficiență energetică. Cred că în multe state unde se desfășoară operațiunile există mare potențial de a uh, crește aceste proiecte de eficiență energetică. Așadar, nu știu dacă politicile BERD într-adevăr contravin politicilor europene privitor la schimbările climatice. Există într-adevăr uh, o tendință la BRD pentru a crește acest tip de investiții. Iată ce am avut eu de spus. Încă o dată vă sunt recunoscător pentru faptul că aveți un calendar strâns, fiindcă până la finele acestui an, cel târziu, subscrierea de capital trebuie să fie depusă la BRD. Mulțumesc. Sven a solicitat cu, uh, o intervenție și pentru că tot avem timp, ai cuvântul. Mulțumesc. Foarte subțin, doamnă președinte. Mulțumesc mult pentru răspunsuri, dar nu mă satisface răspunsul noastră la un capitol. Este bine că creșteți investițiile ecologice. Este un lucru bun pentru convergență, dar dacă vrem într-adevăr să ajungem la o reducere a emisiilor cu 80-90% până în 2050, acest lucru înseamnă că nu ne permitem ca în același timp să investim în acele sectoare murdare care vor funcționa până la aceeași dată. Dacă investim în structuri de combustibil fosil, în uh, uh, instalații de cărbuni, atunci este clar că aceste proiecte vor fi viabile doar dacă instalații respective au, o, au un, o uh, viață mai lungă. De aceea aș dori să ne explicați puțin în scris care este acest demers, fiindcă dacă nu țineți Uh, cont de modul în care cele două structuri, investițiile în proiecte murdare și investiții în proiecte ecologice, uh, ajung să aibă interfețe, este clar că avem o problemă. Da, mulțumesc, spune președinta. Puteți să ne oferiți un răspuns în scris, pentru că reprezentantul Comisiei a spus că nu este un expert în acest domeniu. vechi, încă o dată. Mă refer și eu la transparență, cum a spus și Sven. Este util că avem convinția rândul nostru, dar mă îngrijorează faptul că nu avem un răspuns uh, pe problemele de investiții. Avem nevoie de un expert, mai ales că discutăm despre sume mari și este bine să ne oferiți un soi de informații, fie pe e-mail, fie în scris, cum vreți dumneavoastră, în ceea ce privește investițiile, politicile, uh, de ce este nevoie de banii care urmează a fi investiți. Este ne, există o mare nevoie de a investi în uh, infrastructură, de a avea reconstrucție și dezvoltare. Asta mai ales prin prisma ceea ce se întâmplă acum în Africa de Nord. Este important să se știe de ce este nevoie de mai mulți bani, să avem puțin mai multe informații. Cred că ar fi extrem de util pentru noi toți. Astrid Doamnă președinte, eu am o întrebare de principiu. Care mai e rațiunea de exista Berdului? A fost înființată pentru a asigura tranziția țărilor comuniste spre țări democrate și un sistem de economie de piață. Dar tranziția asta s-a făcut. Acum sunt membre de pline ale Uniunii Europene E foarte bine să auzim că Bay și Baird colaborează sau chiar mai mult, dar până la urmă trebuie să ne întrebăm dacă mai are vreun motiv să continue să existe Baird. Iar ce privește aceste investiții, după părerea mea, ar trebui să fie făcute de Banca Europeană de Investiții. Um, uh, uh Intervenții fără microfon. Uh, Președinta, Sven, dacă vrei să vorbești, te rog să o faci la microfon. Cred că am adresat multe întrebări. Din câte înțeleg eu, BERD vrea să se extindă cu zona de operațiuni mai mult înspre Orientul Mijlociu, dar eventual să solicităm Comisiei să răspundă la toate aceste întrebări care au fost uh, formulate și dacă e necesar eventual să cerem niște contribuții și de la BERD. Dacă au o viziune mai clară unde se va duce finanțarea suplimentară, unde se va investi și dacă e prevăzută pentru o zonă mai mare geografică pe care o va acoperi. Vă mulțumesc așadar, calendarul vi l-am precizat, nu mai există diverse, Ședința următoare este marți 19 aprilie la ora 3 după amiaza. Mulțumesc. Ședința se suspendă.